Colleagues, I'm going to start because it's now 10 past. Stimați colegi, haideți să începem. Este ora 3 și 10 minute. Ar fi trebuit să începem deja la ora 3. First is to approve the minutes of mai întâi de toate, procesul verbal din 14 noiembrie. Sunteți mulțumit de acest proces verbal? Da, văd că da. După aceea adoptăm uh, ordinea de zi. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Nu, perfect. Bune. Bine, trecem la primul raport. Este vorba despre raportul doamnei Lichtenberger, Lichtenberger cu privire la statisticile transportului de mărfuri pe căile navigabile interioare. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, voi încerca să fiu succintă asta cu atât mai mult cu cât colegii care au contribuit la raport încă n-au ajuns. Mă refeream la colegii care au uh, depus amendamente. Nu uh, vorbesc despre absență sau prezență în general. Ce vreau eu să spun? Vreau să vorbesc despre amendamentele pe care le-am luat în uh, considerare. Ei bine, cu aceste amendamente pot fi în general de acord. Nu pot fi de acord cu acele amendamente care conțin teza if needed. Această teză este veșnic uh, adusă în discuție în cadrul negocierilor cu uh, Consiliu, prin urmare, haideți să nu o propunem noi din start. Am, uh, există o eroare în lista de vot. Uh, mă adresez domnului Sasada. Este vorba aici despre perioada în care sunt permise actele delegate. Comisia a propus uh, o perioadă nedefinită, colegul a propus o, un termen de 5 ani, și sunt de acord cu această propunere. Pe uh, lista de vot apare un minus în dreptul amendamentului colegului Sasada, dar uh, acest minus ar trebui să fie de fapt plus. Deci aceasta era greșeala despre care vroiam să vă vorbesc. În general, sper că vom ajunge la un consens. Uh, pe, trem, pe tema acestui raport. Am, am discutat deja conținutul raportului cu colegii, prin urmare nu știu dacă mai trebuie să purtăm astăzi o dezbatere exhaustivă. Dacă colegii vor să facă comentarii, o pot face, dar cam atât din partea mea cu privire la amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Gezin, ai tu cuvântul, ești singura raportoare din umbră care se află în sală, prin urmare ai cuvântul. Da, într-adevăr, sunt singura prezentă. Um, doamna Lichtenberg uh, a făcut uh, propuneri care merg dincolo de propunerea comisiei, propuneri care vor să optimizeze cadrul per ansamblu. Suntem de acord cu aceste propuneri. Nu suntem de acord cu limitarea actelor delicate pentru că uh, din punctul nostru de vedere, propunerea Comisiei în acest sens este cât se poate de solidă, e, în rest nu există niciun fel de, de probleme. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Alcadraui. Suntem la raportul Lichtenberger, să fim clari. Da, știam, domnule președinte. Dați-mi voie să-i uh, Mulțumesc Evei pentru acest raport. Ne dorim ca și pasagerile datele statistice cu privire la pasageri să fie introduse aici. Per ansamblu suntem de acord cu poziția Evei. Bineînțeles că mai există câteva amendamente cu care nu putem fi de acord în proporție de 100%, dar per ansamblu suntem de acord cu propunerile făcute. Domnul președinte, perfect. Nu mai vrea nimeni să intervină. Votăm raportul mâine și dacă lista de vot nu va fi uh, modificată în ceea ce privește amendamentul Sasada, vă asigur că voi face anunțul înainte de a începe votul, dar lista de vot va fi modificată cu siguranță. Mulțumim! Trecem la raportul Kramer cu privire la statisticile în domeniul transportului feroviar. Eva, știi dacă domnul Kramer ajunge sau nu? Bineînțeles că va veni. să vorbesc în numele lui Michael Kramer. El va întârzia astăzi, dar va ajunge la un moment dat. Și aici situația e similară. Există câteva amendamente în care se dorește includerea prin care se dorește includerea tezei if appropriate uh, Uh, eu nu consider că această teză este potrivită, nici colegul Kramer nu consideră, pentru că v-am explicat. Oricum, uh, propunerea va veni la negocieri. Încă un comentariu cu privire la amendamentul domnului Borisov. Vom fi de acord cu acest amendament, însă dacă domnul, uh, dom, stimatul coleg a inclus uh, un, uh, un plafon maxim de 500 de kilometri, noi am introdus o, un plafon cuprins între 500 și 750 de kilometri. Mi se pare important ca această distanță să fie mai mare, pentru că avem și state membre cu, un dimensi- cu o dimensiune mai mare. Prin urmare, această distanță mi se pare potrivită. Și uh, v-am spus deja despre amendamentele cu privire la if appropriate. Uh, deci cu acestea nu putem fi de acord, dar cu celelalte suntem și vă mulțumim tare mult pentru ele. Mulțumim. Domnule Borisov, aveți cuvântul. Първо бих искал да ви благодаря за работата по този доклад. Само няколко точки по отношение Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să, vă mulțumesc, să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport. Haideți să vedem statisticile privind accidentele. Ei bine, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne asigurăm uh, veșnică uh, siguranța pe uh, Uh, drumurile noastre, fie ele și feroviare sau uh, rutiere, trebuie să fie garantată. Datele trebuie să se bazeze pe pe datele Eurostat sau pe datele colectate de Eurostat. Nu suntem de părere că uh, datele cu privire la uh, la, trans, la re, rețelele transnaționale, trecerile transnaționale ar trebui să fie incluse aici și de asemenea nu ne dorim ca date privind uh, numărul de biciclete transportate să fie colectate. Acum în ceea ce privește actele delegate știm că se prevede o limitare pe o perioadă de 5 ani a prerogativelor acordate comisiei și această perioadă ar putea fi prelungită mai apoi susțin aceste propuneri, însă trebuie să ne asigurăm, bineînțeles, că și uh, prerogativele Parlamentului European sunt garantate. În momentul în care lucrează asupra actelor delegate, Comisia ar trebui să consulte, bineînțeles, uh, sectorul feroviar și operatorii feroviari. Suntem de acord cu uh, raportorul atunci când susține că uh, Comisia Europeană trebuie să ofere rapoarte cu privire la implementarea regulamentului. Acum, în ceea ce privește distanțele, atât raportorul cât și eu am depus uh, niște amendamente, niște amendamente care au uh, drept uh, domeniul de aplicare, domeniul de aplicare prevăzut în Carta Albă din 2011. Domnule Alcadraui, doriți să interveniți în numele domnului Liberațchi? Vă mulțumesc. Comentariile mele se aseamănă cu cele pe care le-am făcut uh, la raportul precedent. Per ansamblu suntem de acord cu raportorul și, de altfel, toate acestea se vor uh, reflecta bine în votul pe care îl vom pronunța mâine. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc mult. Perfect, spune domnul președinte. Doamna Meissner, aveți cuvântul. Pe ansamblu sunt și eu de acord cu raportul. Și aici raportarea trebuie să fie simplificată, lucru cât se poate de pozitiv. Operatorii de cale ferată, bineînțeles că își doresc să predea uh, un singur raport și nu două ca în trecut, dar pentru ca lucrul acesta să se întâmple, bineînțeles că e nevoie de o cooperare mai strânsă între Eurostat și ERA. Ca și PPE-ul, uh, sunt uh, de părere că datele cu privire la bicicletele transportate pe căile feroviare nu ar trebui neapărat să fie colectate. Um, cu siguranță o astfel de prevedere ar fi greu de pus în aplicare. Uh, și mai apoi se pune problema unde anume vor fi uh, compilate aceste date. Am putea să le compilăm noi sau move, În orice caz, important este să avem niște date cât se poate de exhaustive, așa cum propune domnul Kramer și e important ca acestea să fie colectate cât mai simplu cu putință, să fie cât mai accesibile, cât mai transparente de asemenea. Și uh, vom vedea cum, cum anume putem garanta calitatea colectării. Eva, dorești să adaugi ceva? În Austria zicem că statisticile sunt asemeni câinilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că statisticile nu cad așa din cer, ci depind, bineînțeles, de baza pe care sunt colectate datele statistice. Haideți să vă dau un exemplu. Am încercat în trecut să obțin date din partea Italiei. Atunci când uh, discutam despre permisele de conducere, am încercat să, observ, să obțin uh, date cu privire la accidentele înregistrate în cazul uh, șoferilor cu o vârstă cuprinsă între 14 și 16 ani și încercam să le compar cu accidentele comise de persoane cu vârste mai înaintate. Deci și nu le-am obținut. Același lucru se întâmplă și cu bicicletele din punctul meu de vedere. E E o temă importantă, este o, un aspect uh, relevant, relevant, e important să găsim, să colectăm date cu privire la biciclete. De ce? Pentru că aceste biciclete merg mână-mână cu sectorul turistic. Haideți să vă dau un exemplu. Uh, de-a lungul uh, Dunării, între Germania și Ungaria, există piste de biciclete. O mulțime de oameni merg uh, Uh, în zona respectivă pentru a se da cu bicicleta, dar pentru a ajunge la respectivele piste de, uh, de biciclete trebuie să folosească alte metode de transport și anume uh, trenul. Deci e important să colectăm aceste date pentru a le oferi mai apoi turiștilor. Turiștilor care se uh, Uh, se îndreaptă spre anumite zone ale, uh, ale Europei. Da, e important, um, locul în care se colectează datele este important, vorbim despre uh, trebuie să ne asigurăm că oferim un, o colecție de date exhaustive astfel încât să reușim să cristalizăm o ofertă. Dacă oamenii află unde anume um, există aceste facilități, atunci cu siguranță ei se vor îndrepta în cazul în care sunt uh, interesați de ele înspre respectiva direcție și uh, s-ar putea ca, bineînțeles, după aceea companiile, IMM-urile din regiunile respective să aibă doar de câștigat. Deci important pentru mine e ca ceea ce decidem noi în Parlament să fie pus în aplicare și să nu uităm că și turismul este esențial și că turismul trebuie să fie privit uh, Uh, și uh, favorizat, promovat uh, prin prisma tuturor sectoarelor conexe. Am uitat să vorbesc despre amendamentul oral de la amendamentul 19. Amendamentul oral va fi inclus în lista de vot, vă asigur însă de asta. Aici, la enumerarea pe care o avem, se mai adaugă lungimea kilometrilor de rețea feroviară uh, bine echipată. E, e important uh, să, să aducem această să, să aducem această completare pentru că pentru că doar astfel ne vom putea asigura că legislația pe care o facem are într-adevăr un efect. Uh, Domnul președinte, mulțumim foarte mult în numele domnului Kramer. Votăm mâine. Trecem acum la raportul de Bacăr cu privire la ECOL. Uh, va trebui să-l așteptăm însă până ajunge și până voi ajun- vor ajunge și ceilalți, dar oricum suntem în avans acum. Oh, right on time, Philip. Um, That's timing's everything in politics. <laughs> perfect, ai venit exact la timp. Hai, te las câteva secunde să-ți tragi sufletul. Văd că raportorii din umbră oricum lipsesc. Doamna Gurmai și-a cerut scuze. Uh, dar, iată, ți-ai tras uh, uh, suflul și acum trecem la ICOL. Perfect. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi trece la olandeză, dacă îmi permiteți. Discutăm astăzi despre două dosare care au de-a face cu ICOL. Pe de o parte, raportul cu privire la serviciul interoperabil ICOL și uh, pe de altă parte, mai avem raportul cu privire la diferitele tipuri de e-call. Uh, pe ansamblu am lucrat foarte bine cu toți raportorii. Am ajuns la compromisuri de calitate pe marginea ambelor teme. Este vorba aici despre teme cu care Parlamentul European se, de care Parlamentul European se ocupă de ceva timp. În trecut am uh, a subliniat nevoia de a crea un sistem ICOL obligatoriu, pe asta se bazează raportul meu și, de asemenea, mă bazez și pe avizele celorlaltor uh, comisii. Caracterul obligatoriu al acestui serviciu este foarte important pentru cetățenii europeni, deoarece adeseori minutele sunt esențiale, fac diferența între viață și moarte. Și de asemenea, numărul de victime în accidentele rutiere va scădea datorită acestui sistem. Uh, traficul va fi fluidizat și accidentele vor fi evitate datorită acestui sau prin acest sistem. sistem. În raportul meu cer statelor membre să coopereze cu Comisia în ceea ce privește promovarea conștientizării importanței acestui serviciu în rândul opiniei publice și, pe de altă parte, statele membre trebuie să se asigure uh, că centrele de preluare a apelurilor de urgență pot într-adevăr să acționeze rapid în momentul în care au parte de un astfel de apel de ur- urgență. În ceea ce privește omologările, și aici am ajuns la un consens cu raportorii din umbră, Comisia trebuie să se asigure, să evalueze dacă acest sistem e poate fi folosit pentru uh, autobuze sau alte tipuri de vehicule. De asemenea, cerem Comisiei să creeze o platformă cu uh, acces liber, astfel încât uh, diferitele servicii să se poată folosi de această platformă. De asemenea, ne dorim uh, să nu, ne dorim permiterea utilizării și pe viitor al, a serviciilor private de e-call, Uh, s-au întâmplat multe lucruri nedorite în trecut cu aceste servicii ale furnizorilor privați, însă noi nu vrem să interzicem nici pe departe acestor servicii. De asemenea, subliniem importanța datel, uh, uh, protecției datelor cu caracter personal în raportul nostru și de asemenea spunem că ar fi bine ca din 2015 încolo acest uh, Um, sistem e să fie inclus în toate noile autovehicule. Unii dintre colegi își doresc ca aceste dispozitive să fie instalate mai târziu, de 2015, dar nouă ni se pare, sau mie ni se pare că e important ca acest sistem să fie implementat cât mai curând cu putință. Și Comisia este de aceeași părere. Mai există și amendamente pe marginea cărora avem nevoie de o, un vot pe părți. Majoritatea amendamentelor merg în direcția cea bună, dar mai există și amendamente dificile, spre exemplu cel cu privire la in, instalarea sistemului e-call la tractoare, cred că ar trebui să ascultăm uh, părerea Comisiei mai întâi de toate, înainte de a face o astfel de, de propunere. Apoi, uh, sistemul e-call este un sistem latent, după cum știți. E bine ca persoanele sau, sau vehiculele să fie urmărite, dar uh, Uh, niciodată caracterul personal al datelor nu trebuie să fie uh, încălcat. Asta este important. Deci protecția datelor este esențială. Acesta fiind spusă, cred că am făcut, uh, am redat cele mai importante aspecte și sper că toată lumea va fi de acord cu aceste amendamente și vom reuși să votăm cu mult succes mâine. Peter, Uh, mulțumesc, de vreo 10 ani de zile mă ocup de această temă și nu pot decât să-l felicit pe raportor pentru ce a făcut, pentru colaborarea cu raportorii din umbră. Nu prea am lucruri de adăugat. Cred că statele membre au înțeles că trebuie să facă ceva cât mai curând cu putință. Operatorii de telecomunicații sunt pregătiți, uh, producătorii de dispozitive de asemenea. Uh, prin urmare, presiunea nu trebuie să fie scăzută. De aceea sunt de părere că amendamentele care cer o amânare a, aplică a aplicării acestei prevederi ar trebui să fie respinsă. Pentru că am văzut prea bine în ultimii 10 ani că dacă nu există presiune, nimeni nu se, nu se mișcă muncă. Introducerea în cazul uh, vehiculelor, au, autoturismuri, autoturismelor, îmi cer scuze, este un prim pas, mai apoi trebuie să evaluăm celelalte tipuri de uh, vehicule care trebuie să fie echipate cu un astfel de dispozitiv. Nu cred că tractoarele sunt neapărat cele mai potrivite cu putință, dar autobuzele și alte uh, vehicule de transport persoane ar trebui să intre în sfera de aplicație a, acestei, uh, a, acestei, uh, a acestui act legislativ. Domnule Alcadraui, în numele doamnei Gurmai. Procesul a fost îndelungat ca să ajungem la o implementare armonizată a serviciului ICOL în Uniunea Europeană. Din 2005 a apărut propunerea Comisiei. Deci această strategie de coerență se bazează pe o abordare de reglementare triplă. ECOL va contribui de asemenea la noul uh, obiectiv de reducere a numărului de răniri în urma accidentelor în Europa. Susținem această abordare, susținem toate amendamentele și o avizul de la IMCO și, de asemenea, uh, raportul domnului de Becker. Totuși, nu putem să susținem uh, amendamentele referitoare la omologarea pentru echipamentele private, pentru că noi dorim să susținem sistemul public. De asemenea, există preocupările referitoare la transferul, la transferul de date către sistemele private. În ceea ce privește preocupările referitoare la uh, siguranța publică, de asemenea am dorit să uh, extindem uh, Uh, data până la care este valabil regulamentul. Trebuie să începem din, 2000, din octombrie 2015 și nu din 2016. Sperăm să avem succes la votul de mâine. Mulțumesc! Doamna Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank, wie Ihnen ja aus den Diskussionen vorher... Mulțumesc! Știți prea bine că nu sunt neapărat entuziasmată de acest sistem. De ce? Pentru că este vândut cu uh, premise false. Uh, acest sistem nu va preveni uh, accidentele. Nu poate să facă asta. Poate doar să scurteze timpul de reacție în caz de urgență. Deci poate eventual ameliora Uh, consecințele unor accidente rutiere. Deci, mie, mi se pare că formularea în sine este falsă. Marketingul, uh, strategia de marketing pe care o folosim aici este una greșită. Mințim oamenii când spunem că acest sistem va preveni accidentele. Nici pe departe. Uh, Bun, asta pe de o parte. Pe de altă parte, pe lângă protecția datelor cu caracter uh, personal, care mă îngrijorează, mai există și alte aspecte care mă îngrijorează. Amendamentul 17, spre exemplu, uh, tehnologia trebuie să fie neutră, e, e bine ca, sau ar trebui ca actele noastre legislative să nu sprijine monopoliștii sau unele companii, tocmai de aceea sunt de părere că ar trebui să existe o cofinanțare europeană pentru e-call. De ce? pentru că, iată, acest sistem va fi uh, introdus și ar trebui să ne asumăm responsabilitățile la nivel european și încă un lucru esențial, acte, durata actelor delegate ar trebui să fie limitată în uh, scopul, în uh, favoarea unor acte de codecizie, unor, pre, unor măsuri codecizionale. Mi-aș dori ca uh, Uh, aceste acte, acte delegate să nu uh, genereze situații uh, mai grave decât cele cu care ne confruntăm în realitate. De asemenea, toate aceste propuneri inovatoare cu privire la tractoarele care trebuie să fie echipate cu astfel de sisteme, e bine, aceste propuneri mi se pare că merg prea departe. Dar, uh, bine, trebuie să așteptăm părerea comisiei, trebuie să ne consultăm cu comisia înainte de a face asemenea propuneri. Mm, să nu uităm că pe lângă tra- tractoare și uh, alte vehicule folosite în silvicultură, spre exemplu, mai există și alte mul- o, o mulțime de tipuri de autoturisme, tipuri de ve- vehicule care pot sau nu să fie incluse în sfera de aplicare a, aceast- a acestui regulament. Uh, Uh, deci, există multe întrebări care, care își caută în continuare răspunsul. Să nu uităm uh, că va fi dificil să creăm sistemul de preluare a apelurilor de urgin, urgență în diferitele state membre. Uh, vor trebui să fie create noduri de telecomunicații, care, noduri de, de centre de preluare a apelurilor de urgență. Uh, Uh, nu știu în ce măsură statele membre vor fi capabile să creeze aceste noduri de centre de preluare. Cred că, bine, mai avem și alternativa propusă de INCO, aceea cu privire la conectarea e-call de numărul de urgență 112, dar trebuie să înțelegem că și acest număr 112 nu funcționează neapărat bine în toate statele membre. Uh, deci, cred că pe viitor uh, problema esențială va fi centralizarea, maniera în care vom centraliza apelurile de urgență. Nu aspectele tehnice legate de dispozitivul în sine sunt esențiale, ci această centralizare a apelurilor de urgență trebuie să fie rezolvată. Au existat o mulțime de accidente de genul acesta, uh, generate de centralizarea defectuoasă și cu siguranță vor mai uh, exista în cazul în care nu îmbunătățim uh, sistemul existent. De asemenea, punerea în aplicare a, actelor, a acestor acte legislative este esențială. Uh, pentru că trebuie să ne asigurăm că toate statele membre, într-adevăr, implementează acest uh, sistem într-o manieră unitară, armonizată. Trebuie să ofer, oferim, de asemenea, informații cât se poate declare și uh, corecte, transparente cu privire la sistemul în sine, pentru că dacă nu, iată, generăm astfel de declarații cum că sistemul e-call ar salva vieți, Uh, sau al preveni accidentele mai degrabă. Deci, iată, există mai multe problematici care trebuie să își găsească răspunsul uh, și care trebuie să fie discutate pe viitor. Deci, uh, per, așa pentru a, pentru a rezuma, neutralitatea tehnologiilor este esențială pentru mine și, de asemenea, punerea în aplicare în statele membre este esențială. Și uh, dacă, dacă e să discutăm despre toate vehiculele uh, care trebuie să fie uh, prevăzute cu aceste uh, sisteme sau aceste dispozitive, eu cred că actele, legislati- actele delegate ale Comisiei nu ar trebui să fie nelimitate. Uh, deci trebuie să ne asigurăm că Parlamentul European va avea un rol important în consultările viitoare. Um, în ceea ce privește amendamentele de compromis, sunt de acord cu ele, dar uh, eu cred că, iată, punerea în aplicare va fi, se va dovedi a fi piatra unghiulară pe viitor. Vă mulțumesc, domnule Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc lui Filip pentru munca pe care a făcut-o. Sunt de acord cu propunerile, am doar două observații. Una referitoare la instalarea acestor centre de preluare de apeluri Problema este evitarea supraaglomerării acestor centre de apel. Dacă transferarea apelului către o parte terță sau dinspre o parte terță către o parte publică, către un apel, că centru de apel public ar rămâne opțional, atunci am putea discuta. Am văzut că nu este foarte populară trecerea de la 2014 la 2017. Aș dori să explic de ce s-a întâmplat asta. Noi nu dorim să întârziem punerea în aplicare a măsurii, însă problema este că instalarea acestor centre de apel este prevăzută pentru 2015. Și este important să nu existe niciun uh, Uh, nici o, un decalaj între instalarea acestor centre de apel și obligația producătorilor de a instala aceste dispozitive în uh, vehicule. Deci, aici întrebarea nu, ai problema nu se pune uh, cu întârzierea, ci cu eforturile paralele ale autorităților și ale producătorilor. Este o chestiune de coerență. Știu că e foarte uh, complicat să cerăm, cerem și producătorilor și autorităților să se ocupe de două probleme diferite în același timp. Deci nu se pune problema de întârziere. Ne putem aștepta să existe dificultăți uh, referitoare la compatibilitatea între sistemul uh, auto și sistemul uh, care trebuie să fie încorporat în vehicul. Ar putea de asemenea exista probleme pe linia de comunicații cu operatorii. Deci, ce dorim noi este să evităm o asemenea situație care nu poate fi gestionată. Este o chestiune de coerență între sistemul auto și sistemul încorporat. Comisia, doamna Bree. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspund câteva, câtorva dintre întrebările care au fost puse și apoi voi da uh, cuvântul colegei mele de la DG Enterprise. Uh, la răspuns la întrebarea domnului Riche. În ceea ce privește centrele de apel, avem deja o structură implementată și un act uh, delegat. Acesta a fost adoptat în noiembrie 2012. Acest act delegat a fost elaborat împreună cu statele membre, deci nu se pune problema că a venit Comisia cu de la sine putere, fără să discute înainte cu statele membre. Ne-am bazat pe acest act delegat, statele membre au fost uh, consultate, au fost făcute teste operaționale în cadrul programului HERO. Deci, nu se pune problema intervenirii bruște a legislației cu privire la omologare și aceasta să nu fie însoțită de nimic din, uh, din partea autorităților. În ceea ce privește apelurile de urgență, aici aș dori să spun că Comisia consideră că statele membre trebuie să aibă libertatea de a se organiza la nivel intern și de a vedea ce fel de organizare li se potrivește cel mai bine. Ca să-i răspund doamnei Leitenberger, în ceea ce privește acoperirea. Știm că va funcționa e-call va funcționa pentru că uh, roamingul se activează automat și poți să treci de la un operator la altul când treci granița. Și mai ales că numărul de urgență este unul unic. Apoi, intrarea în vigoare a legislației. Suntem la începutul procesului și considerăm că se poate și putem să contăm pe dumneavoastră. Ne-am bucurat foarte mult să, să păstrăm termenul limită prevăzut. Mulțumesc! Mulțumim. Ați spus că aveți un coleg de la DG Enterprise care vrea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi Comisiei TRAN și mai ales domnului raportor de Becker pentru uh, proiectul de aviz cu privire la propunerea de regulament. Mă voi concentra pe trei domenii care au fost discutate aici astăzi și care sunt incluse și de amendamente. În primul rând, domeniul de aplicare. Este foarte important ca acesta să fie clar definit și în momentul de față amendamentele sunt contradictorii. Propunerea comisiei se referă doar la un serviciu ICOL public și considerăm că trebuie să fie foarte clar acest lucru și trebuie să rămână așa, pentru că altfel vor interveni mai multe aspecte care trebuie și ele reglementate la rândul lor și în momentul de față nu se pune problemă. Tot referitor la domeniul de aplicare, care vehicule trebuie să intre în sfera de cuprindere. În momentul de față, nu s-a făcut niciun studiu concret cu privire la alte vehicule, în afară de cele uh, menționate în regulament. Deci, dacă dorim să extindem uh, numărul, adică tipul de vehicule, trebuie să se facă un studiu de impact și cu privire la acestea. Regulamentul oricum este deschis la o, deschid, la o extindere a scopului, la domeniului de aplicare, dar aceasta trebuie să se facă pe baza unui studiu detaliat și unei evaluări de impact și, o analiză, și pe baza unei analize de uh, costuri-beneficii, care nu a fost făcută până acum, mai ales în ceea ce privește tractoarele. În ceea ce privește protecția datelor personale, Comisia este de acord cu Parlamentul este foarte important să avem reguli clare în ceea ce privește protecția datelor. De aceea am uh, inclus prevederile articolului 29 ale grupului de lucru. Dar aceste prevederi vor trebui, detalia, trebui să fie detaliate într-un document ulterior. Unele dintre amendamente propun ca acest lucru să se facă prin uh, codecizie. Există un anumit pericol aici, pentru că dacă intrăm în codecizie, atunci uh, regulamentul va deveni aplicabil fără regulile aferente referitoare la protecția datelor. Ar fi imposibil să avem un act legislativ ordinar până uh, când nu intră în vigoare regulamentul referitor la e-call. În ceea ce privește data, termenul limită, suntem de acord cu colegul nostru. Suntem de acord cu, anume cu data uh, din propunerea comisiei. Și această dată apare și în raportul de, uh, din proprie inițiativă al Parlamentului. considerăm că la acea dată totul ar trebui să fie în regulă deja pentru desfășurare. Oricum, ă, regulamentul se aplică noilor tipuri de vehicule și nu celor vechi. Aveți ceva de adăugat? Ă, da, foarte succint. Motivul pentru care nu mi-a plăcut propunerea a fost uh, Uh, că atunci când te afli într-o situație de urgență și ai două butoane în fața ta, le apeși pe amândouă. Și aici și intră uh, problema filtrării apelurilor la centrele de apel și așa mai departe. Deci este nevoie și de un sistem pentru ca centrele de preluare a apelurilor să funcționeze bine și să fie tratate toate apelurile în mod adecvat. nu consider că trebuie să punem presiune asupra celorlalte instituții. Dacă noi am permis, uh, permitem un asemenea, o asemenea întârziere de 1 sau 2 sau 3 ani, în ciuda uh, dificultăților tehnice, nu facem decât să înlesnim o poziție laxă din partea partenerilor noștri instituționali. În ceea ce privește celelalte comentarii ale doamnei Lichtenberger, da, sigur, șoferii sunt responsabili pentru, pentru felul în care conduc. Nu, nimeni nu a spus că acest sistem e-call poate să prevină accidente. Răspunderea șoferului este valabilă în continuare. Deci, în această privință, am uh, consolidat clauzele în ceea ce privește da, protecția datelor, considerăm că doar datele adecvate, doar datele relevante trebuie să fie puse la dispoziția centrului de apel. ca să poată să fie făcută în mod eficient geolocalizarea. Cred că ar trebui să existe și uh, un anumit grad de cofinanțare din partea Uniunii Europene în domeniul sistemelor inteligente de transport. Sperăm să putem avea un sistem în cele din urmă care funcționează destul de bine și care permite o intervenție cât se poate de rapid. Well, the vote is, is tomorrow. Mulțumim. Votul va avea loc mâine. Aici sunt aproape toți raportori din umbră, cu o singură excepție. Dacă îmi permiteți însă, vreau să trec la următorul punct de pe ordinea de zi. Adică vreau să sărim peste eh, punctul cu SESAR și să trecem la punctul cu aviația ITS. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avizul pe care îl avem în fața noastră a fost creat în uh, condițiile pe care le știm cu toții. Hotărâsem uh, abordarea opririi ceasului pentru a da măcar un semnal pozitiv, pentru a arăta că Uniunea Europeană, iată, este dispusă să contribuie la crearea unei soluții globale uh, și nu optează pentru soluții europene. Uh, oricum, după ședința respectivă ne-am întâlnit ședința OACI, am avut și noi o întâlnire cu Comisia Europeană și trebuie să recunosc că în cursul acestei uh, ședințe, eu unul nu fusese informat că se propusese înlocuirea abordării opririi ceasului cu o propunere europeană eu nu știam că această alternativă europeană fusese deja dezbătută și că această abordare nu se bucurase de sprijinul uh, celor care participa, participaseră la discuție. Și tocmai de aceea eu repet ceea ce am mai spus deja, e important ca acest sistem să fie continuat, sistem uh, sau această abordare a opririi ceasului să fie în continuare folosită până în 2016, când va avea loc o nouă întâlnire OACI și la întâlnirea din 2016 OACI va stabili chiar și calendarul pentru găsirii unor soluții la nivel global și Dată fiind această situație care vizează sau această, do, această antrepriză a OACI, am scris acest aviz în care, iată, sprijin folosirea în continuare până în 2016 a abordării opririi ceasului. Dar, pe de altă parte, în avizul meu spun că dacă există șansa încheierii unor acorduri bilaterale, această șansă trebuie să fie uh, uh, utilizată și fructifi- uh, uh, fructificată. Am făcut deja aceste propuneri în cadrul unor uh, acorduri bilaterale încheiate cu state cu care avem relații de genul acesta de transport. Deci e important ca acest uh, subiect să fie subliniat și în contextul unor eventuale noi, noi acorduri bilaterale. Uh, dar de asemenea semnalez și subliniez faptul că dacă în 2016 OACI nu va lua o decizie cât se poate declară cu privire la modalități și cu privire la calendar, deci dacă acest lucru nu se va întâmpla în 2016, atunci abordarea aceea europeană a cerului unic european să fie imediat aplicată. Nu cred că pierdem prea multă vreme până în 2016. Cred că această metodă arată cât se poate de clar dorința noastră de a dezbate, de a discuta și uh, dorința noastră de a nu pune bețe în roată eventualul acord global care ar putea fi atins de OACI în 2016. Deci, acestea sunt propunerile mele. Aștept cu nerăbdare reacțiile colegilor. De fapt, unele dintre ele le cunosc deja. Important e însă, din punctul meu de vedere, să avem, să optăm pentru o soluție globală, care într-adevăr necesită trecerea unui oarecare număr de ani. Ar fi totuși de preferat o soluție globală în fața unei soluții europene. Acesta este avizul meu, acestea sunt recomandările mele și aștept uh, comentariile dumneavoastră. Mulțumim, domnule Alcad Draui. Yeah, thank you well, uh, eh, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru, pentru activitatea desfășurată și pentru explicațiile oferite. Ultimele două zile m-am gândit îndelung și vreau să spun că mi-am bătut capul mult înainte de termenul limită pentru amendamente și sunt de acord cu abordarea domnului raportor, care a dat dovadă de o oarecare Uh, flexibilitate și trebuie să facem și noi acest lucru, fiindcă avem nevoie de o soluție mondială. Dar propunerile domnului raportor, după părerea mea, merg prea departe. Uh, da, suntem de acord cu oprirea ceasului deocamdată, să vedem care va fi uh, rezultatul negocierilor la OACI. Există un acord de principiu. Până în 2016 trebuie să se facă propuneri concrete ne putem uh, întreba acum dacă acest principiu al opririi ceasului trebuie să meargă mai departe până în 2020, deci după 2016, după mine e prea mult. Cred că pe viitor va trebui să dăm dovadă de flexibilitate, să introducem o dimensiune a flexibilității în acest sistem. Cu asta sunt de, sunt de acord. În al doilea rând, în ceea ce privește sfera de aplicare, nu știu dacă am înțeles eu bine lucrurile, dar uh, am impresia că domnul raportor dorește limitarea sferei de aplicare la zborurile intraeuropene. Din 2016 și nu mai se mai vorbește despre survolarea spațiului aerian, ceea ce reprezintă o problemă pentru companiile aeriene europene. Mă refer aici mai ales la autoritățile de gestionare a spațiului aerian, și a aeronavelor care nu vor ateriza pe teritoriul european, ci îl vor survola. Trebuie să ridicăm această chestiune. O să mă opresc aici. Dar Am două întrebări. Până când vom avea încetarea uh, uh, ceasului, oprirea ceasului și uh, cum sau lucrurile cu sfera de aplicare? Uh, în rest, puteți să contați uh, pe sprijinul nostru, dar poziția noastră nu este definitivată, fiindcă mai rămân aceste două întrebări. Doamna Meisner. Um, Vă mulțumesc. Noi, uh, alte, îl sprijinim pe domnul Groș. Ne-am dat seama că nu putem să, să să câștigăm pe termen lung de unii singuri cu acest sistem ETS. E, e clar că, iată, de unii singuri nu ajungem niciunde, prin urmare trebuie să ne bazăm pe partenerii internaționali. Și OACI este un, par- un partener important. E drept că lucrurile merg la OACI mai lente decât în Uniunea Europeană, dar nu avem ce face. Tocmai de aceea trebuie să ne adaptăm. Și dacă adaptarea înseamnă Uh, continuarea până în 2016 a abordării opririi ceasului, asta este. Uh, important este să ne asigurăm că și pe viitor punem uh, presiune pe actorii importanți, astfel încât să avem pe viitor un acord global pentru că acesta este necesar și în același timp trebuie să ne asigurăm că operatorii aviatici din Europa nu se confruntă cu nu sunt defavorizate prin deciziile luate de către noi. Asta, asta este important. Vom vedea însă în viitoarele discuții cu uh, domnul Groș cum anume vom putea concretiza aceste propuneri. Doamna Lichtenberger, mulțumesc foarte mult. Această temă a sistemului de comercializare a cotelor de emisie este o temă deosebit de dificilă pentru noi. Uh, trebuie să ne asigurăm că nu ne avântăm așa irațional, da? pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că nu ne bazăm uh, exclusiv uh, pe partenerii internaționali. Și dacă vorbim despre parteneri internaționali, trebuie să recunosc că uh, nu cred că OACI se va mișca pe cât de repede ne dorim noi, prea curând. Deci trebuie să ne asigurăm că punem în continuare presiune acolo unde trebuie. Da, pe de altă parte, iată, am uh, luat uh, o serie de. am, am luat legătură cu uh, ONG-uri din statele Unite ale Americii, care mi-au arătat clar că fără presiune nu se ajunge niciunde, asta este experiența lor. Prin urmare, trebuie să fim hotărâți, uh, ambițioși, pentru că doar astfel vom putea să întărim poziția ONG-urilor din diferite zone ale lumii care încearcă la, în statele pe care le repro, reprezintă la scară mai mică deci încearcă să le convingă pe statele pe care le reprezintă că un sistem global este cel mai bun cu putință, cea mai bună soluție. Asta în primul rând. În al doilea rând, dați-mi voie să fac apel la dumneavoastră. Pentru noi e important să discutăm cu aceste ONG-uri din afara Europei. Trebuie să avem o legătură strânsă cu acestea și trebuie să comunicăm cu acestea într-o manieră cât se poate de inteligentă. Trebuie să le arătăm ce anume decidem noi, să le transmitem ce anume le eh, decidem noi, pentru că în planul lor de acțiune e important să știe clar dacă Uniunea Europeană a renunțat sau face în continuare eforturi, dacă vrea să, să fie inovatoare sau nu. Deci, iată, uh, eu cred că ar fi foarte, foarte important să creăm legături uh, cu aceste ONG-uri uh, din lumea largă, uh, să discutăm cu acestea și să ne, ne consultăm cu acestea. Pentru că, asta pentru că dacă într-un an de zile vom vedea că în Statele Unite ale Americii există mișcări înainte, uh, ar fi bine să nu, să nu distrugem eforturile făcute de către ONG-urile de acolo. Cum să le distrugem? Pur și simplu amânând sine die acordurile, încheierea unor astfel de acorduri sau uh, implementarea unor reguli mai, uh, mai stricte. E important să discutăm cu, cu toată lumea. E, asta e cel mai important. Uh, sprijin amendamentul 8 pentru că acest uh, amendament ar putea, într-adevăr, în cadrul negocierilor, să deschidă noi perspective. În orice caz, e clar că situația este una dificilă, trebuie să o gestionăm cumva. Trebuie fie să... De fapt, nu avem decât de ales între două opțiuni. Fie să renunțăm complet, fie să spunem că, iată, Uniunea Europeană a decis, dar e important să Uh, în cazul în care luăm o decizie, să nu dăm înapoi imediat ce cineva strigă nu-i voie și, uh, pe de, ase- de asemenea, trebuie să purtăm discuții cu parteneri și colegi și prieteni din uh, OACI, dar și din uh, uh, guvernele naționale. Trebuie să ne asigurăm că acest uh, minim, mic, uh, micuț uh, instrument pe care îl avem în acest domeniu este într-adevăr utilizat. Nu dorește nimeni să ia cuvântul din partea comisiei, cred. Intervenție fără microfon din sală. Nu, nu e vina dumneavoastră. E vina noastră că am schimbat uh, ordinea de zi. Mathieu. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Știu că toată lumea își dorește o soluție durabilă. Însă, cred că propunerea pe care am făcut-o este una bună și din perspectiva ONG-urilor. Da, sunt de acord că trebuie să avem uh, legături cu aceste ONG-uri. Dacă la Varșovia n-am făcut nimic, iată de data asta, prin această propunere, spunem clar că mai așteptăm până în 2016 și uh, atunci s-ar putea să avem uh, un acord global și dacă nu-l avem în 2016, cu siguranță îl avem în 2020. Este un semnal cât se poate de pozitiv dacă e să-l compar uh, cu semnalele pe care le-am acordat în alte domenii, în alte sectoare. Uh, Um, vreau să vă gândiți la propunerile acestea ale mele înainte de vot. Mi-ar fi plăcut să avem o soluție concretă până în 2015, dar iată, aceast, așa ceva nu este posibil. Am, uh, propunerea mea este o propun o abordare europeană până în 2016 și uh, o abordare globală până în 2020. Și uh, acesta este un calendar cât se poate de clar. Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute. Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 18 decembrie la ora 4 după amiaza, ora, orele 16. Ai auzit, Iva? Termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 18 decembrie la ora 16. Știu că vrei să depui amendamente și voiam să mă asigur că știi care este termenul limită, fiindcă e diferit de ce facem de obicei și pe 21 ianuarie vom vota la Comisia TRAN. Următorul punct de pe ordinea de zi Domnul Baldwin a sosit. Cesar Joint Undertaking. Următorul punct uh, este uh, CESAR, Sistemul European de Nouă Generație pentru Gestionarea Traficului Aerian. So, Antonio, you ready to start? Antonio, dau cuvântul. Presidente, molto velocemente, non eh, avevamo proposto. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, eh, nu am propus nicio schimbare. Cu excepția amânării până în 2016 și cât de, de dorit este această soluție, Cred că ar fi uh, o idee bună. Și în lumina amendamentelor, nu s-au înaintat foarte multe amendamente. Cred că la amendamentele de la doamna Țicău trebuie să avem un minus, fiindcă avem două amendamente de la doamna Țicău cum să vă spun, faptul că nu trebuie să ne îndepărtăm de regulamentul financiar. Eu cred că asta trebuie să fie valabil pentru unele cazuri. Iar al doilea lucru, mandatul din partea Comisiei. Până la finalul lui 2016 acesta trebuie să rămână. Mulțumesc! Everybody's in Christmas mood today, I think. It's really causing... Toată lumea a intrat în spiritul sărbătorilor. Uh, avem uh, reprezentantul uh, Direcției Generale pentru Schimbări Climatice. Îmi cer scuze, am făcut o schimbare pe ordinea de zi, nu e vina dumneavoastră. Uh, domnul El Cadravi, uh, Spiros, domn, uh, domnul Danelis, aveți cuvântul. Mulțumesc τροπολογίες που έχει αποδεχτεί υποστηρίζονται για από εμάς. să spun și eu că suntem de acord cu amendamentele pe care raportorul a declarat că le sprijină. Propunerea comisiei, de fapt, a fost bună de la bun început și, prin urmare, n-am putut decât să o sprijinim. Commission. <laughs> Unless DG Climate... Doamna Meister, sau dau cuvântul comisiei, dacă nu cumva DG Schimbări Climatice dorește să ia cuvântul. Vai ce ne grăbim astăzi! Bun, noi uh, facem un aviz pentru Consiliu și vorbim aici despre cercetare Orizontul 2020 și acest uh, uh, program pentru cercetare este foarte important și pentru cerul unic european. N-am depus nici eu amendamente pentru că mi se pare că propunerea este bună, prin urmare putem să o sprijinim. Cu siguranță comportamentul la vot va fi unul foarte, uh, foarte ordonat, cel puțin la raportul acesta. Cu celelalte vom vedea. Domnul Baldwin. In the parliament. Iată, în Parlament atmosfera este armonioasă. Nu dorim să punem presiune asupra dumneavoastră, domnule Baldwin. Mulțumesc, domnule președinte, tocmai am sosit, deci Uh, aș dori să dau colegului meu cuvântul acum, fiindcă tocmai am intrat. Uh, mulțumesc, domnule președinte, voiam să vă spun că suntem într o totul de acord cu poziția domnului Cancian uh, și noi considerăm că aceasta este o propunere cheie, nu numai fiindcă asigură continuarea activității SESAR, uh, ci fiindcă trebuie să se țină cont de faptul că începem acum procesul de, de folosire a SESAR, iar acest ciclu este, devine unul virtual, fiindcă este greu de întreținut, dar fiindcă este vorba despre un pilon tehnologic al politicii cerului unic european, poate chiar uh, singurul pilon unde rezultatele sunt concrete, rezultatele din alte domenii, cum uh, ar fi uh, schema de, de prestație, sunt mai greu de cuantificat și sunt întru totul de acord cu avizul domnului Cancian. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Mâine, mâine, mâine va fi numai armonie, sper. Deci, Dat fiindcă uh, domnul raportor este aici, uh, vreau, aș putea să vă dau uh, cuvântul dacă doriți să spuneți câte ceva despre sistemul de comercializare a emisiilor din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, am venit în fugă de la metrou și sunt și eu puțin acum obosită, să spunem. Am citit cu mare interes acest aviz uh, și cred că este în interesul instituțiilor europene, interesul Uniunii Europene să avem o poziție uh, clară cât mai repede cu putință și să înregistrăm progres. Suntem de părere că această propunere este, este solidă din punct de vedere juridic și tehnic și uh, poate fi aplicată, respectă legislația internațională și stă în picioare. Prevederile legislative pe care le avem uh, sunt în conformitate cu prevederile ICAO pe cât se poate. A spune că un aviz la nivel internațional sau nivel de unei țări terțe ar restrânge jurisdicția europeană nu este de la sine înțeles, iar într-un proces internațional acest lucru ar însemna că dacă nu facem nimic în momentul în care se poate întreprinde o acțiune, acesta este o condiție necesară pentru progresul către 2020. Mie nu mi se pare nici acest lucru de la sine înțeles, mi se pare neadevărat, iar de ce este, este important să aplicăm în continuare o politică europeană plină de însemnătate, iar această politică trebuie să fie aplicată cum trebuie pentru a arăta partener, partenerilor noștri că legislația europeană nu este doar o sumă de vorbe goale. Dar uh, înțeleg uh, că discuțiile au fost scurte, însă utile. Sperăm să, să continuăm uh, discuțiile cu colegiitorii la timp util. Vă mulțumesc. Mulțumesc că acum am ajuns la reuniunea cu ușile închise. O să vă spun câteva cuvinte despre dialogul tripartit Deci, dacă nu participați la reuniunea cu ușile închise, privind raportarea rezultatelor dialogurilor tripartite, vă rog să părăsiți sala.